Am câteva anunțuri de făcut. Procesele verbale ale ședinței de ieri sunt disponibile. Există observații? Nu văd niciuna, deci se consideră aprobate. Monsieur, vous avez une motion d'ordre. Intervenție pe probleme de procedură. Vă ascultăm. Doamnă președinte, doream să intervin pentru că s-au spus unele lucruri neadevărate. Doamna Zimmer, pentru a susține propunerea de înscriere pe ordinea de zi a problemei urii și violenței față de migranți, a utilizat uh, alibiul, argumentul conform căruia a existat o mobilizare a Partidului uh, o, Zori Aurii la Atena. Ori a primit uh, uh, informații greșite, ori a fost manipulată, pentru că uh, la Atena a avut loc o manifestație în onoarea a trei persoane care și-au pierdut viața în 1996 și această manifestație a fost interzisă de Siriza. Mulțumesc că luăm notă de această informație. Acum avem o dezbatere comună privind declarațiile Consiliului și Comisiei